Deci eu cred că uh, ar trebui să punem capăt acestui ajutor pentru dezvoltare, care de fapt este un ajutor armat în Afganistan. Președinte, mulțumesc. Uh, mâine la ora 11 uh, vom vota asupra acestui subiect. Trecem la punctul următor. Este vorba despre raportul Nicole Kill Nielsen privind situația aplicării strategiei Uniunii Europene pentru Asia Centrală. O invit pe raportoare să ne prezinte în patru minute conținutul acestui raport. Mulțumesc, doamna președintă. în momentul în care încercăm să punem în aplicare strategia pentru Uniunea Europeană, s-au uh, realizat mult, a existat un dialog constant. Inițiative și programe importante au fost activate pentru a susține cele șapte domenii prioritare ale Uniunii Europene. În lumina Revoluției Arabe și în contextul retragerii forțelor internaționale din Afganistan, având în vedere și evenimente evenimentele tragice din Kirghistan în uh, iunie 2010, limitele strategiei noastre devin mai vizibile astăzi, ceea ce necesită o revaluare amănunțită din partea noastră. Revizuirea acestei strategii de către Serviciul de Acțiune Externă este prevăzută până în anul 2012 și trebuie să formulăm recomandări care să se bazeze pe următoarele constatări. Uniunea Europeană trebuie să își promoveze valorile prin programe eficiente care să ducă la dezvoltarea regiunii. În clipa de față nu există suficientă vizibilitate, mijloacele financiare uh, sunt modeste care, uh, și sunt amenințate în clipa de față. Nu susținem suficient uh, legătura cu societatea civilă, cu mass media independentă, cu apărătorii drepturilor omului. Este vorba mai degrabă de fundații proguvernamentale care beneficiază de uh, asistența uh, europeană. Ca atare, Parlamentul European este convins că trebuie să avem o nouă abordare care să se bazeze pe uh, securitate pentru cetățeni și pentru cooperare regională. Toate acțiunile noastre, proiectele, inițiative trebuie să aibă un fir roșu, promovarea drepturilor omului, statului de drept, democrației. Europa și partenerii occidentali uh, trebuie să uh, stimuleze um, o stabilitate. Din păcate a fost um, prioritară uh, stabilitatea guvernamentală în detrimentul drepturilor omului. Noi trebuie să vedem acum să înlăturăm erorile comise până acum și în viața uh, politică Ehm, trebuie să fie înlăturate conflictele etnice și regionale. În Kazahstan, în timp de șase luni, în sectorul petrolier, sindicatele sunt în grevă. Situația este foarte severă iar în ianuarie vor avea loc alegeri, dar pe fondul unor tensiuni eh, sociale fără precedent. Vom avea oare curajul și onestitatea de a spune autorităților kazace că Uniunea Europeană va trage concluziile adecvate din aceste evenimente eh, în ce privește negocierea viitorului eh, acord de parteneriat? pentru că raportul publicat ieri din partea Human Rights Watch vorbește despre torturi, despre o violență și cruzime teribilă practicată în închisori. La Tashkent s-au uh, făcut arestări. Doamna Ashton a fost prezentă în hemiciclu, a vorbit. Noi am spus că uh, acțiunile noastre externe trebuie să se bazeze pe respectarea drepturilor omului și asta și în relația cu Asia Centrală. Eu sunt mândră de faptul că în acest Parlament um, ne-am dorit uh, să ne bazăm pe un principiu de diferențiere și să ne îndreptăm spre un ajutor către societatea civilă și către organismele independente. Uniunea Europeană uh, nu trebuie să permită ca în alte regiuni din lume valorile pe care le prețuim noi să fie încălcate. Deci, având în vedere provocările cu care se confruntă aceste țări, uh, este nevoie de o abordare concertată pentru ca conflictele etnice să poată fi aplanate. În clipa de față acolo există trafic de droguri, trafic de persoane și acestea sunt amenințări pentru securitate și pentru stabilitatea Asiei Centrale, dar de asemenea pentru întreaga Europa. De aceea noi recomandăm Uniunii Europene să-și asume rolul de mediator, să faciliteze dialogul și propunerea propunem crearea unui forum parlamentar ad hoc. Uniunea Europeană eh, și delegația Parlamentului eh, trebuie să eh, propună un asemenea forum pentru cele cinci state din Asia Centrală. În felul acesta vom putea să împărtășim din experiența noastră. Mulțumesc. Iar acum, în cadrul procedurii Catch CI, domnul Kelly. mi a plăcut acest raport pentru că cred că are multe de spus atât în ceea ce privește strategia europeană și mai ales cele cinci uh, țări se recunoaște că strategia Uniunii Europene a făcut progrese mari din 2007 în Asia Centrală și acest lucru trebuie să continue. Putem face multe lucruri pentru a-i ajuta pe uh, cetățenii acestor țări să-și îmbunătățească condițiile de viață, respectarea drepturilor omului, uh, sectorul transportului, uh, etc. Cred că prin dezvoltarea unor relații mai strânse cu această zonă

Ευχαριστώ Doamnă președinte, domnule comisar, există multe elemente care ne fac să considerăm că uh, dreptul la liberă exprimare în Uzbekistan este violat și am multe exemple. și șase octombrie unsprezece un uh, jurnalist și un cameraman au uh, uh, și-au început activitățile de informare și împreună cu o rețea de corespondenți din întreaga Asie. nu e o coincidență că atunci când jurnaliștii au fost atacați, le-au fost furate laptopurile cu uh, videouri importante uh, în regiunea petrolieră, cu greve care se petreceau acolo. Iată tipuri de intimidare care implică, din păcate, inclusiv autoritățile. Iată de ce solicit Comisiei să condamne ferm asemenea practici și să țină seama atunci când negociază numele Uniunii Europene ca asemenea încălcări ale dreptului uh, la liberă expresie și a drepturilor presei să nu se mai producă. Ce privește Kazakhstanul, autoritățile noastre, reprezentanții ai companiilor petroliere, cât și ai lucrătorilor, ar trebui să conlucreze pentru a um, rezolva greva demarată în luna mai. Domnul Boris. Mulțumesc. Mm. Domnul raportor założenia tej strategii. W obszarze... Mulțumesc. Suntem bucuroși să acceptăm principiile strategiei propuse, dar în domeniul drepturilor omului Trebuie să răspundem la întrebarea vrem să fim un actor global sau nu? Vrem să fim un actor care să promoveze eh, libertatea și drepturile omului? Pentru că dacă vrem acest lucru, atunci trebuie să colaborăm cu Națiunile Unite. Pentru că activitatea noastră în felul acesta va putea să devină mult mai eficientă. Iar în ce privește eh, zona economică, eh, conducta Nabucco, Uh, suntem în întârziere pentru că chinezii deja au uh, imaginat uh, o conductă separată și ne-au luat-o înainte. Noi ar trebui să fim mult mai activi. Cred că avem o experiență în relația cu aceste țări și cred că ar trebui să valorificăm experiența noastră uh, atunci când suntem în prezenți și în colaborarea cu acea regiune, inclusiv bazându-ne pe drepturile omului. Mulțumim, domnul Pasca. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, Trebuie să înțelegem că în acest domeniu avem um, o influență foarte mare din partea Rusiei și o tradiție foarte puternică a guvernului de tip rus. Ceea ce înseamnă că dacă vrem să ajutăm această regiune, trebuie să rămânem acolo și să încercăm să ne exercităm influența, pentru că dacă nu, vom ceda toată această zonă unor țări ca China și Rusia și cei care trăiesc acolo nu vor mai avea niciun fel de alternativă și nu vor putea să uh, aibă nici măcar viziunea societății mai bune pe care le putem oferi noi. De aceea cred că trebuie să perseverăm și să uh, încercăm să combinăm cooperarea economică cu sprijinul pentru drepturile omului, pentru că guvernele din aceste țări, dacă vor crede că proiectele noastre le aduc beneficii, ca de exemplu îmbunătățirea condițiilor de viață, vor fi mai bine mm, pregătite să eh, susțină și uh, drepturile omului și vor accepta mai ușor criteriile noastre în acest domeniu și își vor schimba uh, structura societății. Dar este un uh, proces de durată. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc. Uh, salutăm uh, proiectul de rezoluție al Parlamentului European privind aplicarea strategiei UE pentru Asia Centrală este într-adevăr um, momentul să reflectăm la această strategie și uh, Asia Centrală este o zonă foarte uh, importantă pentru um, Uniunea Europeană. Uh, este o zonă care se învecinează cu Afganistanul, o țară cu risc ridicat de terorism. Trebuie să combatem sărăcia în această zonă um, și și problemele care se confruntă această regiune aduc provocări nu numai pentru întreaga regiune, dar și pentru cooperarea sa cu Uniunea Europeană. Este o regiune care uh, exportă energie către Uniunea Europeană și care poate contribui astfel la securitatea energetică a Uniunii Europene. De aceea este foarte important să se întărească relațiile. De la adoptarea strategiei privind Asia Centrală de către Consiliul European în 2007, Uniunea Europeană a reușit cu resurse limitate și într-un timp destul de mic să își întărească în mod semnificativ rolul în Asia Centrală un rol uh, foarte important în uh, cooperare foarte uh, strânsă cu USAID și cu Națiunile Unite, arătând că este un exemplu bun al angajamentelor pe care ni le-am asumat. Am stabilit un dialog la mm, nivel înalt, un dialog politic la nivel înalt, uh, uh, mai precis la nivelul uh, miniștrilor de externe. Uh, am uh, întărit dialogul cu toate cele cinci țări. La capitolul energie suntem uh, tot mai aproape de a transpune în realitate conducta transcaspică cu participarea Turkmenistanului în uh, coridorul energetic de sud. În ceea ce privește uh, sectorul apei, uh, lansăm uh, un dialog pentru îmbunătățirea politicilor locale de management al apei în um, zona Caucazului și a Europei de Est. Ehm, în domeniul educației, din ce mai mult studenți din această regiune vin în Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană este implicată în reforma sectorului învățământului în multe din țările din regiune. Susținem ehm, combaterea traficului de droguri, care rămâne una dintre problemele cele mai importante ale regiunii instituțiile financiare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții continuă să, fi, să facă investiții importante în dezvoltarea sectorului privat și am um, extins mandatul Băncii Europene de Investiții uh, pentru um, acoperirea acestei zone. Intenționăm de asemenea să deschidem noi uh, delegațiile Uniunii Europene în Kirghistan, în Uzbekistan, în uh, Tajikistan și poate și în Turkmenistan. Rămân însă multe de făcut um, în întărirea relațiilor cu această regiune. Situația generală a drepturilor omului este uh, îngrijorătoare și Trebuie să vedem cum putem să ne utilizăm cât mai bine contribuțiile în acest domeniu atât de sensibil, dar uh, atât de important. Cooperarea cu această regiune este importantă pentru întărirea vizibilității Uniunii Europene, uh, pentru furnizarea unui ajutor mai eficient. Coordonarea asistenței uh, europene cu cea a celorlaltor donori este crucială. Resursele noastre fiind limitate, asistența noastră, așa cum a spus și raportul Parlamentului European, trebuie să fie cât mai bine uh, precizată. Un obiectiv cheie rămâne reducerea sărăciei și Kirghistan și Tajikistan rămân beneficiarii principali din regiune în acest sens. Promovăm cooperarea regională, mai ales în domenii importante, cum este managementul apei, managementul frontierelor și combaterea traficului de droguri și, în același timp, avem și o agendă bilaterală cu cele cinci state care este adaptată la nevoile individuale acestor țări. Cu Kazahstanul, de exemplu, recent am deschis negocierile privind un parteneriat întărit și un acord de cooperare care va fi o premieră pentru această regiune și permiteți-mi să închei spunând că Parlamentul European are un rol important de jucat în um, intensificarea relațiilor noastre cu Asia Centrală și uh, salutăm și susținem vizitele Parlamentului European în regiune, precum și dialogul la nivel parlamentar și implicarea uh, Um, accentuată a Parlamentului. Salutăm și raportul uh, Parlamentului care furnizează contribuții importante în acest domeniu și doresc să o felicit pe doamna raportoare. Mulțumesc foarte mult! Încheiem aici dezbaterea pe acest subiect. Votul va avea loc la ora 11.30 mâine și acum trecem la următorul subiect.